noi numiri. Domnilor și domnilor, aveți proiectul de ordine de zi aprobat pe 14 decembrie de conferința președinților, în conformitate cu articolul 137 din regulile de procedură. Vom aproba în fiecare zi a sesiunii. Aveți observații în legătură cu ordinea de zi pe luni? Pentru luni? Nu? Prin urmare, se aprobă. În ceea ce privește ordinea de zi de marți, aveți comentarii, observații? Dacă e să ne gândim la ce s-a întâmplat în Haiti și la consultările avute cu grupurile politice, eu v-aș propune următoarele modificări. Declarația Comisiei Europene privind Haiti ar trebui să se facă joi dimineața nu mă scuzați, de joi dimineața pe marți după amiază se va schimba. Și tot așa, declarația înaltei reprezentante a Uniunii Europene, vicepreședinta Comisiei, de asemenea se va modifica pentru aceeași zi. Iar de marți, pe joi dimineața, deci s-ar face declarațiile acesteia în legătură cu relațiile Uniunii Europene cu Tunisia. Deci de marți, modificarea se face pentru joi. Atunci se va face declarația Comisiei Europene. Deci aceste două intervenții se vor modifica. Intervenția privind Haiti și Tunisia. Acestea sunt modificări. Le dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, vă dorim un an nou cât mai bun. În ceea ce privește rezoluția privind Haiti, cred că ar trebui să avem o decizie în luna februarie în acest sens. Nu aveți comentarii, prin urmare vom discuta despre Haiti joi și despre Tunisia marți. Acum, în ceea ce privește dezbaterea privind Haiti,